avea loc imediat după raportul domnului Leinen. Este o schimbare minoră pe ordinea de zi a, de astăzi. Astfel, ă, în forma sa modificată, ordinea de zi a fost adoptată și trecem la primul punct de pe ordinea de zi. Este vorba de o declarație a președintelui Parlamentului European cu privire la deportările în masă uh, din 1941 din statele baltice. După această declarație vom avea o scurtă dezbatere. Reprezentanții grupurilor uh, politice vor spune câteva cuvinte pe marginea acestui subiect. Doamnelor și domnilor, dragi colegi, în luna aceasta uh, am uh, asistat, marcăm uh, uh, deportările în masă din zona care a fost ocupată începând din 1940 în statele baltice. Aceste deportări au avut în vedere eliminarea elitelor politice. oameni marcanți a cercurilor politice au fost eliminați și toți cei care promovau progresul și gândirea liberă. Au fost sute de mii de victime uh, ale puterii sovietice în uh, statele baltice și noi uh, condamnăm sistemul uh, uh totalitar. Dar lituanienii, letonii și estonii au fost uh, hotărâți și ei sunt membri astăzi ai Uniunii Europene. Pe 22 iunie vom uh, marca și uh, a 70 aniversare atacului asupra Uniunii uh, Sovietice. Este o perioadă foarte importantă despre care trebuie să ne reamintim în Europa. Este foarte important pentru noi, pentru că avem colegi din Lituania, Letonia, Estonia alături de noi, ceea ce dovedește în mod clar că europenii pot să depășească dificultățile majore și marile tensiuni. De aceea, astăzi, colegi din aceste trei țări sunt cu noi în această uh, sală. De asemenea, o să îi invit pe reprezentanții grupurilor politice să uh, facă declarații. Domnul Tul Kellam. Thank you, Mr. President, for your kind words of solidarity. Vă mulțumesc, domnule președinte, pentru cuvintele de sprijin pe care le-ați rostit în 70 de ani. Aproximativ 50 de mii de letoni, lituanieni și estonieni au fost deportați în mod brutal din, țările, din casele lor și în zona baltică. 50 de mii de oameni. Populația celor trei state baltice pe atunci era de 5,5 milioane. Pentru o țară ca Marea Britanie sau Franța, proporțional, 50 de mii de deportați ar fi întâlnat 425 de mii de deportați din Regatul Unit sau mii de deportați din Franța. Din fericire, acest lucru nu s-a întâmplat în țările respective. În mai 1941, conducerea sovietică a, deschis, a decis ca aceste țări baltice să fie epurate de elementele antisovietice. Deportații au fost transportați în vagoane de vite în Siberia, în extremul Orient rus, unde s-au confruntat cu frigul, foametea și munca forțată. Mulți au fost separați de familiile lor și duși în lagăre de concentrare, unde mulți au murit sau au fost executați. În multe locuri, aproape 50% dintre cei deportați au murit. Deportările din 1941 au dat o lovitură serioasă societății civile democrate. Acest act de violență a provocat traume psihologice cumplite victimelor. Rezultatul a fost suprimarea emoțiilor, spaime pe termen lung, autocenzură și pasivitate și a dat naștere sentimentului că justiția nu-și va spune niciodată cuvântul și nici dreptatea nu va face. Fără îndoială, în terminologia modernă, aceste acte au fost crime împotriva umanității. De aceea, comemorarea deportărilor din statele baltice ne dă ocazia să înțelegem mai bine faptul că trecutul dumneavoastră este trecutul nostru și invers. Trebuie să știm cu toții ce s-a întâmplat în 1941 ca parte a istoriei comune europene. Stimați colegi, vă mulțumesc pentru atenție și vă mulțumesc pentru spiritul de solidaritate solidaritate pe care statele baltice au căutat-o timp de atâția ani. Vă mulțumesc! Dziękuję bardzo. Vă mulțumim foarte mult. Domnul Hannes Voboda, în partea socialiștilor și democraților. Vă mulțumesc, domnule președinte, stimate domnule Chelam, stimați colegi din statele baltice, Doamnelor și domnilor, astăzi ne gândim la deportările mase din statele baltice. Acest eveniment este unul dintre cele mai întunecate din istoria europeană. Într-adevăr, în ultimul secol ne-am uh, confruntat cu un secol al uh, deportărilor, nu-i așa? Și astăzi ne închinăm cu toții în fața victimelor acestor evenimente. Ne dorim uh, tocmai de aceea o înțelegere a istoriei staliniste și sovietice. Ceea ce facem noi astăzi nu trebuie să fie considerat a fi un atac la adresul, adresa Uniunii Sovietice sau Rusiei din momentul de față, ci pur și simplu încercăm pur și simplu uh, încercăm să atragem atenția asupra acestor state baltice care au uh, luptat în ultimul uh, secol. Însă, dacă ne uităm la statele baltice, trebuie să ne gândim la armenii care au fost deportați din Turcia. Trebuie să ne gândim de asemenea la evenimentele foarte uh, crâncene uh, care au, s-au datorat uh, opoziției dintre Turcia și Grecia. De asemenea, trebuie să ne gândim la celelalte state excomuniste. În orice caz, aceste deportări au uh, marcat puternic uh, secolul trecut. Să ne gândim la ce s-a întâmplat în Iugoslavia, de asemenea, să ne gândim însă și la istoria marilor imperii colonialiste. Trebuie să încercăm am înțelege ce s-a întâmplat în secolul trecut, trebuie să înțelegem care sunt vinovații și trebuie să încercăm de asemenea să-i pedepsim pe acei uh, vinovați care mai sunt în viață, precum uh, generalul Mladici. Însă, în momentul de față, trebuie să ne gândim în special la uh, procesul de înțelegere și trebuie să ne declarăm hotărâți a lupta pentru încheierea Uh, procesului de unificare a Uniunii Europene. Aceasta este datoria noastră, datorie pe care o avem vis-a-vis -vis de noi, dar și vis-a-vis -vis de victimele deportărilor din Europa. Mulți politicieni din Est și Vestul Europei au lucrat la acest uh, obiectiv, să ne gândim doar la de- declarația semnată de președintele german și uh, președintele polonez la începutul anilor 90. Și în momentul de față Trebuie să ne gândim și la deportările cu care ne confruntăm acum, precum deportările romilor. Trebuie să ne gândim la refugiații din nordul Africii care încearcă să ajungă în Europa și trebuie să încercăm a crea într-adevăr o Uniune Europeană Uh, puternică care să nu aibă nimic de a face cu naționalismul sau populismul. Trebuie să luptăm pentru recunoașterea meritelor uh, victimelor, deportărilor, dar în același timp trebuie să ne gândim la Uniunea Europeană care a reușit să elimine într-o oarecare măsură, e drept, uh, efectele presimțite de victimele evenimentelor secolului trecut. Acești oameni sunt uh, eroii noștri și pot trăi într-adevăr în pace într-o Europa unită, într-o Uniune Europeană puternică. Vă mulțumesc, domnule Svoboda. Urmează acum domnul Donskis în numele alt. Aciu europos parlamento prezidente gerbiami Mulțumesc, domnule președinte al Parlamentului, distinși colegi. Deportările din 1941 din țările baltice au constituit unul dintre evenimentele cele mai tragice ale secolului 20. Letonia, Lituania și Estonia, comunitățile politice, viața civilizată au primit o lovitură atunci. Acele națiuni au fost aruncate în izolare timp de jumătate de uh, secol și aceasta a șubrezit unitatea Europei. Acest lucru s-a încheiat în 1990 când într-adevăr am început să vorbim uh, de o nouă istorie în uh, statele uh, baltice dar în 2004, atunci când aceste țări s-au alăturat Uniunii Europene, acest moment a devenit un jalon în istoria uh, statelor baltice. Personalitățile uh, progresiste au fost uh, deportate și acest lucru a fost un semn și o caracteristică a politicii lui Stalin de a-i uh, arunca în izolare pe cei mai buni. Astăzi nu putem decât să comemorăm, dragi colegi, această 70-a aniversare a celor deportări și faptul că comemorăm acest lucru, asta înseamnă că redăm uh, demnitatea și soliditatea și unitatea Europei. Președintele, mulțumesc. Domnul, domnul Robert Žile ECR. Lai gan Baltijas valstu deportāciju 41. gada. Vă mulțumesc. Comemorăm această deportare din iunie 1941 și pe 25 martie 1949 s-a înregistrat un act fără precedent. Oamenii au fost trimiși în Siberia, în lagărele morții. Societatea civilă din Europa încă nu cunoaște acest lucru. Regimul hitlerist a fost condamnat, însă regimul stalinist și genocidul comis de acest regim, cel puțin în anumite cercuri politice, încă este considerat ca un lucru ce poate fi încă trecut sub tăcere. E bine, asta a avut un impact negativ pe plan psihologic în ceea ce privește cetățenii din statele baltice, după cum spunea Solzhenitsyn. Acest lucru a subminat standardele morale și solidaritatea între oameni. de ce națiunea mea încă trebuie să asculte versiunea oficială a Moscovei, conform căreia nu a fost nicio ocupație în statele Baltice, nu a existat niciun pact Ribbentrop-Molotov, al cărui rezultat a fost ocupația din 1940. De ce încă trebuie să auzim această versiune conform care am fost eliberați de proprii noștri conducători? De aceea rog Comisia Europeană să facă tot ceea ce îi stă în putere să investigheze aceste crime, astfel încât toate aceste crime ale totalitarismului să fie condamnate. Vă mulțumesc. Președintele, vă mulțumesc, domnul Franz Obermeier. Vă mulțumesc, domnule președinte. Știm că acordurile dintre Stalin și uh, Hitler au dus, la, au dus cu uh, ele o serie de efecte negative asupra statelor baltice și nu doar. Uh, Uh, în statele baltice s-a ajuns la uh, deportări în masă în 1941, fără niciun fel de preaviz. Oamenii au fost smulși din casele lor. În 2002, uh, Parlamentul Eston a declarat că această deportare a reprezentat o crimă împotriva umanității și s-a instaurat o zi de comemorare a acelor deportări. Însă, în momentul de față, pornind de la situația democratică a Estoniei, e clar că și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 Aș vrea acum să-i dau cuvântul domnului raportor. Domnul Jolainen are cuvântul. Da, vă mulțumesc, domnule președinte, stimați colegi. Astăzi discutăm și mâine vom vota.